Okay, dear colleagues, uh, let's start. Stimați colegi, haideți să trecem la acest uh, vot final. În temeiul regulii 55, împreună cu AFCO, începem, uh, începem cu o testare a echipamentului. Vă rog să deschizi votul. Putem începe cu compromisul 5. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48. <clears throat> Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri. Verificăm la 13 s-a deschis votul. Închidem votul. Se adoptă amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, Verificăm la 19, deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, verificăm la 24, s-a deschis votul, s-a închis votul acum, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri respins. 34 pentru, împotriva abțineri respins, 35 pentru, împotriva abțineri respins, 36 pentru, împotriva abțineri respins, amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri respins, apel nominal, pe textul, așa cum a fost acesta modificat, votul este deschis. Votul s-a închis. 43 pentru, 7 împotrivă, 6 abțineri. Vot privind decizia de începere a negocierilor interinstituționale, apel nominal, votul s-a deschis. S-a închis votul acum. 42 pentru, 11 împotriva, 2 abțineri. Nu avem majoritate calificată necesară pentru a începe negocierile interinstituționale. Va trebui să trecem în plen. Așa acum adoptăm procesul verbal în ședinței din 24 mai. Dacă nu sunt obiecte, le considerăm adoptate. Vă mulțumesc, ședința se încheie.